Doamnelor și domnilor, după cum știți, conferința președinților de grupuri politice a hotărât ca plenara de la Bruxelles, mini-plenara din noiembrie, să fie anulată. Aș vrea să folosesc această ocazie pentru a vă informa despre situația acestei probleme. După cum știți, acoperișul plenarei de la Bruxelles a devenit uh, instabil la inspecțiile pe care le facem în mod regulat am constatat că 3 din 21 de grinzi sunt fisurate și am fost informat că uh, s-ar putea să existe un pericol și de aceea am hotărât să se închidă imediat uh, sala de plenară. Aș vrea să adaug că prima expertiză pe care am uh, primit-o a prevăzut ca locul cel mai periculos, deci locul președintelui, să, uh, că acesta este locul cel mai uh, periculos, vă dați seama că am hotărât imediat să închid plenara când am aflat acest lucru. Alte anchete suplimentare au arătat că este vorba însă de o problemă mult mai gravă de construcție care nu este explicabilă printr-o mm, o mântuială la momentul construcției, ci că este vorba de o chestiune de uzură a materialelor de construcții care nu era prevăzut în această formă. L-am rugat pe secretarul general să încerce să folosească toți expertii care îi stau la dispoziție pentru a remedia problema. i-am cerut și uh, domnului Dirupo să participe, l-am informat. El ne-a trimis uh, specialistul din partea regii de Batimon din Belgia, care ne-a asistat la toate deciziile și ne va asista și în continuare. Plecăm de la premiza, domnilor și domnilor, ca la activitățile de reparație să, se, să fie vorba de un proces mai de durată. Trebuie să vă explic că trebuie să susținem din interior acoperișul, deci acestea vor fi lucrările de construcție, însă măsurile care trebuie luate sunt extrem de complexe, iar schelele care au fost puse pentru a putea susține uh, acoperișul afectează acum podeaua, așa de rău încât și uh, sălile de dedesubt vor trebui să fie susținute din interior și nu vor mai putea fi folosite de aceea nu putem să mai folosim niciuna din sălile de dedesubt și le-am evacuat deja. În următoarele săptămâni vom mai avea mai multe expertize pentru a vedea cât de sigură este soluția acestor uh, instituții de, um, de verificare pe care le-am uh, folosit care sunt foarte de renume. Nu știu deci când se va redeschide sala de plenară de la Bruxelles. Pot să vă spun doar că din experiență o astfel de lucrare de asemenea amploare va lua mult timp. În ciuda acestor situații complexe, noi trebuie însă să ne continuăm activitatea. În ciuda acestei uh, situații, i-am spus doamne Merkel, care trebuia să vină la mini-plenara de la Bruxelles, să vină totuși la Parlament și anume uh, într-o conferință deschisă a președinților și, din fericire, PPE-ul ne-a pus la dispoziție sala sa pentru ca să o primim pe doamna Merkel, pentru că știți că e vorba de cea mai mare sală după plenară la Bruxelles. Vom avea, deci, o conferință deschisă a președinților în care vom putea să avem, de fapt, o aceeași agendă ca și cum am fi la plenară. Am discutat cu doamna Merkel și dumnea ei este de acord. Vreau să vă mai amintesc de un lucru, doamnelor și domnilor. V-am spus, nu știu de câte ori, prin intermediul unor scrisori în ultimele luni, pe care sper să le fi citit cu toții, că vom avea o sesiune foto aici mâine. Mâine la ora 12.30, cu puțin înainte de vot, vom avea o Uh, fotografie de 360 de grade, o fotografie panoramică a sălii uh, de plenară în calitate 3D cu fiecare deputat la locul său, bineînțeles. Vă amintiți că v-am uh, anunțat în mai multe rânduri această inițiativă. Mi s-a spus că există colegi care au spus că nu au primit nicio scrisoare din partea mea. Nu pot să cred acest lucru. Mai degrabă aș zice că nu l-au citit acel mesaj. Uh, Însă pentru toți cei care nu și-au deschis încă căsuța poștală, fie telematic, cum se cheamă, sau în altă formă, îi rog, deci acum prin viu grai, ca mâine la 12.25 sau și 20, să vină aici pentru fotografia 360 3D, pe care vor apărea cu toții și după aceea vom putea să punem această poză pe internet astfel încât fiecare alegător să poată să o vadă, să poată să-și vadă și deputații um, pe locul lor și să-i poată recunoaște pe deputații săi. Mulțumesc foarte mult pentru atenție la aceste comunicări și acum o să trecem la dezbaterea cu privire la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, toate secțiunile. Aș vrea să-i dau cuvântul mai întâi raportorului, domnul Giovanni Lavia. Domnule Lavia, aveți cuvântul. Dente, ministru Mauro Iannis, comisarul Levan... Mulțumesc foarte mult. Domnule Mabranis, domnule